There's still no translation, is that true? Acum a revenit curentul, a fost o problemă tehnică. Acum putem să auzim sala. Ok. Also, der Kollege Geier sagte, dass er mich auch ohne Übersetzung gut verstanden hätte. Kollegul nostru Geier ne-a spus că m-a înțeles și fără interpretare. Poate că aceasta pentru că n-am vorbit în dialogul în dialectul meu șvab din regiunea mea. Doamnelor și domnilor, haideți să continuăm cu reuniunea noastră și vreau să vă informez că în reuniunea în camera a Comisiei COCOBU, propunerea guvernului bulgar pentru ocuparea postului de membru din partea Bulgariei a, la Curtea de Conturi a fost acordată doamnei Iliana Ivanova cu o majoritate foarte clară, 17 la 5. Și astfel am transmis aceste informații Uh, în mod uh, oficial. O felicit pe doamna Ivanova și îi urez pentru procedura mai departe. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de programul uh, de lucru al Comisiei pe 2013 și îl salut pe domnul comisar Semeta aici la reuniunea noastră a Comisiei. Colaborăm în foarte multe domenii împreună. Ne bucurăm foarte mult că ați venit astăzi aici uh, pentru ca să răspundeți la întrebări și pentru ca să discutați cu noi. Ca și pentru celelalte comisii, este foarte important să aflăm uh, foarte multe despre programul comisiei din timp pentru ca noi, ca deputați uh, aleși direct în Parlamentul European, să putem să ne exprimăm opinia despre acest program și eventual să vă facem și câteva comentarii pe care le puteți folosi în uh, cadrul activității dumneavoastră. Ați uh, urmărit și dezbaterea din plenară și ați primit acolo câteva uh, imbolduri deja din partea parlamentarilor. Noi suntem de părere, părere că nu trebuie să existe niciun fel de finanțe publice care să nu fie supuse unei, unei descărcări. Sperăm de aceea ca și Comisia să ne ajute să facem progrese în ceea ce privește descărcarea Consiliului. Ceea ce ne mai interesează de foarte mulți ani este trimiterea și publicarea rapoartelor anuale ale statelor membre după șase ani de când așteptăm uh, acest semnal. În fine, acum am uh, primit din partea domnului Semeta informația că vom uh, putea continua în acest proiect din partea statelor membre s-au făcut diferite propuneri, dumneavoastră v-ați implicat foarte mult pentru acest dosar și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați considerat important acest punct exprimat de Parlamentul European. Mulțumesc încă o dată pentru felul cum v-ați implicat pentru noi și sperăm ca să funcționeze lucrurile și pe viitor. Nu vreau însă să spun nimic înainte de această discuție, dar sunt anumite puncte care într-adevăr ne preocupă pe toți și cred că avem uh, interes cu toții să discutăm despre protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și o altă chestiune care ne preocupă de asemenea la regulamentul uh, de procedură în legătură cu bugetul. E vorba de managementul partajat și de fondurile acordate în management partajat. 80% din fondurile Uniunii Europene sunt gestionate în sistemul de management partajat cu statele membre. Iar acum în uh, trilogul politic cu Consiliul și Comisia, acesta este unul din punctele centrale de discuție. Iar noi, Comisia pentru Control Bugetar, am considerat că acest punct este important și pentru noi de fiecare dată și de aceea l-am pus atât de des pe ordinea de zi. Sperăm să auzim și din partea dumneavoastră așadar cum arată lucrurile și ce uh, puteți face dumneavoastră pentru ca această temă să rămână de actualitate. Încă o dată, bun venit, domnule comisar Șemeta, domnule comisar, aveți cuvântul. Uh, thank you for this, uh, Mulțumesc pentru aceste remarci introductive. Înainte de a îmi începe partea introductivă, vreau să vă demonstrez că am țin promisiunile și astăzi am adus cu mine un pachet de rezumate anuale ale acelor state membre care nu au uh, oferit uh, informații comisiei, împreună cu o scrisoare uh, a o scrisoare a directorului general, a Direcției Generale Pertinente, care definește regulile ce guvernează aceste rezumate anuale. Domnule președinte, onorați membri ai Comisiei, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această invitație și cred că acest schimb de păreri constituie o parte esențială a dialogului între instituțiile noastre în legătură cu viitorul program de lucru al Comisiei. Mă bucur că am această ocazie de a discuta orice problemă care vă interesează în mod deosebit cele două instituții au în comun uh, obiectivul comun de a proteja interesele financiare ale Uniunii, asigurarea unei gestiuni sănătoase a banilor europeni și instituirea mecanismelor care garantează susținerea financiară a Uniunii, care să se îndrepte către cei de ca care au nevoie într-o manieră legală. Nu este numai un uh, principiu de bază a bunii gestiuni, ci o chestiune și de eficiență de corectitudine și justiție. Comisiu, programul Comisiei pe 2012, uh, adoptat în noiembrie anul trecut, punctează o serie de noi nevoi ca rezultat al crizei. Situația economică astăzi este încă fragilă și este diferită în statele membre. În general, Uniunea Europeană este într-o ușoară recesiune și este extrem de important să ne concentrăm în continuare asupra stabilității uh, și creșterii durabile, așa cum este prezentat în foaia de parcurs a Comisiei publicată în octombrie 2011. În mesajul uh, de ziua Schuman, Comisia a cerut tuturor celor interesați să își uh, intensifice eforturile pentru noi locuri de muncă și uh, creștere pentru îndeplinirea strategiei 2020. Ca parte a semestrului european, Comisia a prezentat recomandări concrete statelor membre în legătură cu reformele pe care trebuie să le ducă la îndeplinire, să, crească, să creeze locuri de muncă, să crească competitivitatea și să deschidă uh, uh, sectorul serviciilor. După cum știți, Comisia a propus un buget uh, pro-creștere pentru 2013 și pentru perioada 2014-2020. Știm cu toții că finanțele publice sunt supuse unor presiuni foarte mari. În condițiile grele de astăzi, este mai mult decât oricând esențial ca instituțiile publice să colecteze în mod corect banii și să cheltuiască într-o manieră cât se poate mai eficientă. Dați-mi voie să încep cu partea venituri. Colectarea veniturilor corecte este de importanță majoră. Este un domeniu care trebuie să se bazeze pe mecanisme transparente și eficiente. O să mă uh, concentrez asupra două priorități, colectarea TVA-ului și colectarea accizelor. Deja în 2008, Comisia a elaborat o strategie coordonată pentru a îmbunătăți combaterea fraudei în domeniul TVA-ului în Uniunea Europeană. Discuții fructoase cu statele membre și constructive pe această temă au urmat. Uh, putem să spunem acum că aproape toate propunerile legislative sugerate de Comisie în acest context au fost adoptate și au fost puse în aplicare de statele membre. Ca un al doilea pas, Comisia va trebui să monitorizeze eficiența măsurilor puse în aplicare dar se va face și mai mult de atât. Pe baza rezultatului procesului de monitorizare, Comisia va analiza dacă sunt necesare îmbunătățiri ulterioare și care sunt slăbiciunile uh, încă uh, rămase în discuție. Măsurile suplimentare vor uh, însoți acest proces de monitorizare. De exemplu, Comisia va explora posibilitatea de a crea o, uh, de a institui o uh, echipă uh, transfrontalieră de analizare a riscului pentru a îmbunătăți controlul multilateral. În prezent, uh, lucrăm la un mecanism de reacții rapide pentru a combate frauda într-o manieră eficientă. În ceea ce privește procedura 42, procedura simplificată de import, uh, Direcția Generală Taxul și Buget uh, au făcut inspecții în toate statele membre, concentrându-se asupra uh, statelor membre care sunt afectate cel mai mult de slăbiciunile identificate în, acest proced în această procedură. Apoi, auditul făcut de curte în perioada înainte de modificarea directivei TVA și înainte de aranjamentele administrative puse în aplicare de toate statele membre. Comisia evaluează eficiența acestor măsuri împreună cu statele membre și este gata să ia măsurile care se impun, inclusiv propuneri pentru a schimba legislația dacă acest lucru este necesar. În ceea ce vește accizele, Comisia a lansat un plan de acțiune împotriva uh, combaterii, pentru combaterea contrabandei cu alcool și cu țigări în iunie 2011. Uh, astfel de acțiuni uh, uh aduc prejudicii de 10 miliarde de euro în fiecare an. Uh, Comisia foarte în serios uh, combaterea acestui fenomen. Ca unul uh, dintre măsuri, Olaful investigează contrabanda de țigări uh, pe uh, scară largă, de asemenea coordonează uh, procedurile penale în statele membre. De asemenea, împreună cu statele membre, OLAF organizează operațiuni vamale comune. Aceste operațiuni au dus la confiscarea unor cantități mari de țigări care fac obiectul contrabandei de-a lungul anilor. Voi uh, încuraja în continuare statele membre să conlucreze cu noi pentru a uh, duce la o reducere drastică uh, a contrabandei cu țigări la frontierele Uniunii Europene. În ceea ce vește resursele tradiționale proprii, Comisia se concentrează asupra colectării taxelor vamale, sunt uh, făcute inspecții la fața locului în statele membre pentru a verifica practicile acestora și procedurile acestora pentru stabilirea uh, contabilității și recuperării uh, resurselor proprii tradiționale se fac mai bine de 30 de inspecții anual și concluziile sunt urmărite de statele membre în cauză până la corectarea uh, activităților. Anul trecut, 76 de milioane de euro au fost solicitate de statele membre uh, raportat la uh, responsabilitățile lor financiare. Acum, în ceea ce privește cheltuielile, Comisia răspunde de execuția bugetului european și de gestionarea programelor. Veți primi curând uh, un raport de sinteză în care Colegiul Comisarilor uh, își asumă responsabilitatea generală pentru gestionarea uh, bugetului 2011. Uh, Aceasta uh, se va baza pe asigurări și rezerve exprimate de directorii direcțiilor generale și uh, contributori independent, cum ar fi, de pildă, avizele uh, auditorilor independenți. Se reamintește rolul important al statelor membre care trebuie să coopereze cu Comisia pentru a veghea ca creditele sunt folosite uh, în conformitate cu principiile unei gestiuni financiare sănătoase. Comisia nu poate să auditeze și să verifice milioanele de plăți făcute în fiecare an din bugetul comunitar trebuie să se bazeze pe asigurările date de statele membre în acest sens. De aceea, Comisia a făcut o propunere concretă de a consolida uh, lanțul asigurărilor date prin introducerea unei uh, declarații de asigurări uh, anuale. Comisia nu obiectează la introducerea unei declarații politice în legătură cu gestionarea fondurilor comunitare, așa cum a cerut-o Parlamentul. Să fim cinstiți presiunile existente de raportare, fie că e vorba de rezumate anuale sau uh, declarații naționale voluntare, uh, nu aduc valoare prea mare Uh, comisiei. Anul trecut, Comisia a analizat declarațiile existente și a uh, prezentat statelor membre și Parlamentului un raport uh, cuprinzător în legătură cu un model comun, cum ar trebui să arate astfel de declarații, dacă ele trebuie să contribuie într-adevăr la aceste asigurări date Comisiei. De atunci, nu s-au adăugat alte exemple de state membre care să dea astfel de declarații și uh, statele membre, în afara unuia, nu uh, urmează modelul comun propus de comisie. De aceea comisia a propus să se adauge o dispoziție în regulamentul financiar care să oblige statele membre să uh, dea în fiecare an o declarație de management de asigurări. Este un model care funcționează la comisie și care ar putea fi ușor urmat de administrațiile naționale responsabile pertinente. Așa cum am spus de mai multe ori, Comisia este de acord ca un al doilea pas să încurajeze statele membre să adopte politic aceste declarații anuale de management de asigurări. Prin urmare, Comisia susține Parlamentul în negocierile cu Consiliul pentru a include în regulamentul uh, financiar o, o obligație, obli, uh, o dispoziție obligatorie de îndeplinire a anumitor uh, condiții. Totuși, Comisia nu se bazează numai pe statele membre și pe declarațiile acestora pentru a asigura buna utilizare a fondurilor comunitare. Luăm măsuri pentru a întări în continuare combaterea fraudei. Dați-mi voie să numesc trei astfel de acțiuni. Reforma bazei juridice a Olafului, propunerea Comisiei în legătură cu protecția intereselor financiare prin drept penal și instituirea funciei ă, funcției de procuror ă, al ă, Uniunii Europene. În ceea ce privește reforma Olafului, aceasta se află într-o fază înaintată. Rezultatele preediniei daneze sunt foarte bune în acest sens și vreau să mulțumesc doamnei Grețle, care nu este aici, raportorul, dar uh, lucrează foarte mult la acest dosar și cred că vom fi în măsură să ajungem la un compromis uh, cele trei instituții. Am parcurs uh, un drum lung de la propunerea inițială a Comisiei din 2006. Din câte înțeleg, una dintre preocupările Consiliului este să nu pună o povară administrativă prea mare pe OLAF, care ar afecta funcționarea sa corectă. Cred că acest lucru uh, este un punct delicat care merită să fie în atenția noastră. Aș dori să vă cer susținerea și flexibilitatea pentru a ne permite să ajungem la un acord între cele trei instituții pe, această, pe acest dosar foarte, foarte important. Pentru a permite Olafului să funcționeze mai eficient, totuși, schimbând temeiul său juridic, nu este suficient. Trebuie să avem un dispozitiv de uh, reguli mai coerente în ceea ce privește dreptul penal. Acestea trebuie să asigure faptul că protecția intereselor financiare ale Uniunii este uh, la fel în toate statele membre nu trebuie să uh, se încurajeze alegerea forului cel mai uh, favorabil. De aceea, Comisia, înainte de vacanța de vară, intenționează să propună o nouă directivă care să harmonizeze uh, definiția infracțiunii în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii și uh, perioadele de prescriere care se aplică. De asemenea, se introduc sancțiuni minime de, statele, de către statele membre în cazul unor astfel de uh, fapte penale. Această directivă va înlocui dispozițiile din uh, uh Convenția din 1995 privind protecția intereselor financiare, care prevede un nivel prea slab de armonizare, prea slab pentru a fi eficient această nouă directivă trebuie să se integreze în imaginea de ansamblu în legătură cu modul în care vrem să uh, apărăm interesele financiare ale Uniunii Europene în viitor. Un al doilea element important va fi o altă propunere legislativă care va fi prezentată de către Comisie în 2013 în legătură cu armonizarea măsurilor de procedură. Această propunere, în primul rând, va viza la o aliniere a regulilor care uh, guvernează culegerea de uh, dovezi în statele membre, de asemenea va viza o mai bună comunicare și uh, dialog între statele membre și OLAF. Cele două directive uh, vor pregăti calea pentru un proiect mai mare uh, de protejare a intereselor financiare și un uh, și o procuratură în acest sens. De asemenea, Comisia va fi gata să Uh, fac această propunere în 2013 și va lucra la un studiu de impact cuprinzător uh, care a fost deja inițiat. În ceea ce privește evaluarea, primul raport bazat pe articolul 318 din tratat a fost prezentat în acest an, mai târziu decât s-a prevăzut inițial din acest an, Comisia este angajată să prezinte raportul de evaluare la mijlocul lunii noiembrie în fiecare an. Comisia a ținut cont de reacțiile Parlamentului și Consiliului la primul raport elaborat. Drept rezultat, raportul din acest an va urma o altă abordare, va include toate activitățile finanțate de la buget. Raportul va Uh, prezenta un compendiu de informații regate de uh, performanță, ținând cont și de alte rapoarte în acest sens. Onorați membrii acestei comisii, dialogul structurat uh, pe marginea programului de lucru al comisiei este un exemplu de cooperare fructoasă între instituții. Apreciez foarte mult posibilitatea de a face un schimb de idei în legătură cu prioritățile noastre pentru 2013 într-o fază timpurie. Aștept discuțiile noastre și aștept întrebările pe care mi le veți adresa. Vă mulțumesc. All, Domnule comisar, întâi de toate vă mulțumim frumos pentru faptul că v-ați făcut timp să veniți uh, la comisia noastră și că doriți să aveți un schimb de opinii cu membrii acestei comisii. Sunt uh, mai mulți care doresc uh, să vă adreseze întrebări, dar acum aș vrea să uh, revin la biroul procurorului european. Știm că Vivian Redic, uh, colega dumneavoastră, insistă mult asupra acestui proiect. Eu personal am asistat la o discuție și la Comisia Libe în acest sens, dar noi, la Comisia de Control Bugetar, avem drept misiune să protejăm interesele financiare ale uh, Uniunii. Și atunci, iată întrebarea mea. Aveți un calendar precis uh, pentru punerea în aplicare, pentru uh, realizarea acestui proiect și cum are Comisia intenția să colaboreze cu Comisia Cont? insistați mai mult pe natura judiciară a acestui uh, proiect sau uh, există și un uh, element de natură financiară, de control bugetar? Domnul comisar, vă mulțumesc. Da, este un proiect de anvergură, așa cum am spus și în discursul meu introductiv, serviciile noastre au lansat deja un studiu de impact și au în vedere mai multe opțiuni, care, bineînțeles, vor fi evaluate în baza unor criterii obiective. Și apoi, bazându-se pe această evaluare de impact, Comisia își va pune la punct abordarea și vom vedea cum ar trebui să arate pe viitor această funcție de um, European Public Prosecutor. Este un proiect ambițios, dar ne-am gândit uh, să prezentăm proiectul uh, legislativ în mai 2013. Cred că până atunci vom avea ocazia să mai purtăm discuții și să abordăm uh, elemente concrete din această propunere. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum îi dau cuvântul lui Ian Mulder, care este primul uh, vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să profit de această ocazie pentru a uh, îl felicita pe domnul uh, comisar pentru declarația pe care a făcut-o cu ocazia ultimei sesiuni plenare. Declarația dumnealui a fost salutată de această comisie și de Parlament în, în, în întregime. Cred că a fost pentru prima oară în ultimii șase ani de zile când un comisar chiar a respectat ad literam acordul interinstituțional care a fost încheiat în 2006. Și ceea ce trebuia uh, efectuat chiar a fost făcut, cel puțin din punctul de vedere al Parlamentului și de aceea doream să vă felicit. Și este Uh, foarte bine să existe un rezumat pentru toate cele trei părți interesate, ca să nu existe vreo neînțelegere. Dar timp de șase ani de zile, Comisia și Parlamentul uh, nu au ținut cont de um, argumentele uh, și nu au putut să fie înșelate de ce spunea Consiliul. Dar acum să sperăm că, datorită intervenției dumneavoastră, situația se va schimba, pentru că deocamdată nu există suficient uh, simț de răspundere, suficient de răspundere democratică uh, din partea tuturor celor trei instituții. Și cum Parlamentul European nu poate să tragă la răspundere statele membre pe plan individual, acesta este rolul parlamentelor naționale, noi putem să facem ce ține de competența noastră, însă declarațiile naționale sunt un instrument foarte util. Și este foarte bine atunci când cineva care chiar uh, deține o funcție importantă și are uh, putere, face asemenea declarații deosebit de pertinente și de ferme și explică cât sunt de importante aceste declarații naționale care, ca să spun așa, vor uh, um, uh, repara această lacună care exista până acum și să practicăm această politică a stimulentelor și a sancțiunilor. Să stimulăm și să uh, recompensăm acele state membre care, într-adevăr, își fac treaba și apoi prin intermediul auditurilor și prin, cu ajutorul curții de conturi, să putem să sancționăm acele state membre care nu uh, publică aceste declarații naționale. Este și sensul numeroaselor rezoluții pe care le-a adoptat Parlamentul uh, European. Și Ținem cont de acest lucru și în cadrul negocierilor uh, despre viitoarele perspective financiare și viitorul regulament financiar. Așa cum spuneam, totul era prevăzut în acordul interinstituțional care a fost negociat în 2006 și cred că atât Parlamentul cât și Comisia trebuie să spună statelor membre cu tărie că nu avem de gând să renunțăm la ceva ce a fost hotărât în urmă cu șase ani de zile și să se știe exact ce trebuie făcut pentru a beneficia de o, o declarație uh, de um, descărcare pozitivă. Vă rog să continuați tot așa, domnule comisar. Vă mulțumim, uh, domnule Melder. Am să mai dau cuvântul uh, unui alt coleg și apoi o să las pe domnul comisar să răspundă. Domnul Odi. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că participați în continuare la acest dialog cu comisia noastră. Discutăm despre programul de lucru al comisiei pentru anul 2013. Va fi ultimul an plin din actualul mandat, pentru că mandatul dumneavoastră se încheie în 2014, precum și al nostru. Va fi anul în care vom negocia perspectivele financiare. Mă întreb atunci dacă nu a venit momentul să faceți o analiză în profunzime și să identificați ce a funcționat și ce nu funcționează. Am ascultat mai multe discursuri de natură generală. Președintele uh, Barroso, la sfârșitul mandatului său precedent, a spus uh, Vă garantez că va exista uh, un, uh, o declarație de asigurare pozitivă. Dar eu mă întreb până la urmă care este sensul uh, aceste declarații, pentru că eu când citesc raportul de la Curtea de Conturi, nu știu cum să-l interpretez, dacă este o abținere de la a da un aviz, dacă este o DAS negativă sau din potrivă pozitivă, mie mi-este greu să-mi dau seama. De aceea spuneam că mă întreb dacă nu ar fi bine să facem un fel de tabula rasa, să o luăm de la capăt, să facem această analiză, să vedem exact împreună cu Parlamentul, cu statele membre în ultimii ani ce Uh, a funcționat și ce nu. Și dacă pentru următoarele perspective financiare nu ar fi bine să existe mai multă cooperare între puterile locale, regionale și cele europene, ca să avem o administrație mai eficientă traversăm o criză atât de gravă și fiecare rămâne în colțul său. Regiunile au propriul lor buget, națiunile au propriul lor buget, Uniunea are propriul său buget, fiecare uh, își dorește o mărire de buget, dar ducem lipsă de o coerență de ansamblu. Ați vorbit despre aceste declarații de uh, gestiune anuale și sunt foarte convins de utilitatea lor. Nu am crezut niciodată că vor exista uh, aceste declarații politice a șefilor de stat și de guverne, uh, care să fie un fel de declarații de audit, dar nu este rolul lor să facă așa ceva. Eu, cum spuneam, agrez ideea acestor declarații anuale de gestiune și sper, domnule comisar, că veți putea să convingeți uh, părțile interesate în sensul că aceste declarații anuale de gestiune ar putea să fie însoțite de niște avize din partea uh, uh curtilor de conturi naționale. Cumva să uh, confirme faptul că gestionarea partajată chiar a fost aplicată, că s-au respectat regulile și că aceste declarații sunt sincere. Astfel am beneficiat de opinie independentă, care ar avea chiar valoarea unui audit, pentru că aceste declarații anuale nu pot fi considerate ca fiind niște adevărate um, audituri. Și ținând cont de toată experiența, fie ea pozitivă sau negativă din ultimii ani, ar fi bine să vedem ce trebuie modificat pe viitor. Oare nu a venit momentul ca Uniunea Europeană să aibă propria sa administrație financiară. De ce acum avem această gestionare în comun, partajată? Pur și simplu pentru că statele membre refuză ideea creării unei administrații financiare europene. Dar de ce nu? De ce să nu avem o asemenea administrație financiară europeană în loc să uh, fim obligați să gestionăm în comun fondurile uh, cu statele membre? Știu că discursul domnului Barroso va fi ascultat cu toată atenția. Dar atunci când dumnealui vine să vorbească despre starea Uniunii și este unul din discursurile cheie, uh, niciodată nu menționează problema legată de audit. Personal, îmi doresc ca uh, domnul președinte Barroso, în următorul său discurs de uh, Um, despre starea Uniunii să acorde măcar un alineat uh, importanței uh, acestei proceduri de audit. Și mai am o ultimă întrebare, dacă îmi dați voie să uh, mă mai lungez, domnule președinte. Uniunea Vamală după toate studiile, după conclu- din concluziile rapoartelor pe care le primim, deduc că Uniunea Vamală nu funcționează bine. Ori, Uniunea Europeană deține competența exclusivă a uh, supravegherii Uniunii Vamale. Și atunci vă întreb, oare nu a venit momentul să avem niște funcționari europeni care să se ocupe uh, de Uniunea Vamală? Deci ei să fie subordonați Uniunii și nu statelor membre. Pentru că toate uh, problemele apar tocmai din cauza faptului că statele membre sunt cele care trebuie să uh, asigure buna funcționare a acestor sisteme, că e vorba despre Schengen, că e vorba despre Uniunea Vamală. Deci de ce să nu ne gândim măcar la această posibilitate de a avea niște funcționari la nivel european Uh, care să aibă niște funcții exclusive, ca de exemplu cea de a se ocupa de Uniunea Vamală. Mulțumesc foarte mult, domnule Odie. Într-adevăr, acestea au fost întrebări foarte importante, așa cum uh, și domnul Mulder ne-a prezentat întrebări importante. Și cred că acum ar fi momentul să răspundă domnul comisar Semeta la aceste întrebări, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. Am văzut că Domnul Mulder a venit un pic mai târziu decât uh, n-a venit la început și la început chiar am prezentat uh, câteva declarații. Am uh, avut câteva rezumate pe care le-am prezentat, inclusiv câteva comentarii din partea comisiei pe baza activităților anuale a direcției noastre generale și pentru anul viitor vrem să ne extindem această analiză și să oferim o evaluare mai completă a acestor uh, rezumate anuale, inclusiv membrilor acestei comisii. Ați menționat uh, declarațiile de gestiune și declarațiile naționale. Ceea ce este important este ca să lucrăm mai departe împreună pentru ca să găsim o soluție și pentru ca aceste cerințe să fie apoi incluse în regulamentul financiar, pentru că fără acest regulament nu vom putea să mergem mai departe. și nu vom putea face alte cerințe statelor membre. De aceea eu cred că aceste negocieri care funcționează acum pe tema um, regulamentelor financiare sunt extrem de importante și dacă ar fi uh, să ne referim, ne referim la problema de auditare, ceea ce propunem noi este exact ceea ce a propus și uh, Jean-Pierre Dodi, Jean Dodi, și anume că declarațiile de asigurare să fie oferite odată cu uh, declarațiile de auditare și nu putem însă ca în regulamentul financiar să se ceară deja ca aceste declarații să fie um, oferite de către Autoritatea Supremă de um, auditare pentru că e o problemă de independență a acestor instituții. Însă în vizitele pe care le-am făcut noi la statele membre am folosit uh, ocazia întotdeauna pentru a ne întâlni cu aceste autorități supreme de Um, gestiune și auditare și am încercat să ne întrebăm dacă se respectă prevederile din regulamentele financiare și dacă ei oferă audit și declarații anuale uh, de gestiune. Aceasta este ceea ce facem momentan, dar cea mai importantă chestiune politică este ca aceste prevederi să fie adoptate în cadrul uh, regulamentului financiar. Acum, în ceea ce privește politica um, unei um, așa numitului stick and carrot, în același timp și încurajări, dar și uh, amenințări, credem că declarațiile politice sunt uh, foarte importante. Avem însă foarte puține state membre acum, doar patru, care oferă declarații naționale. Și nu toate corespund cerințelor comisiei. Dacă însă mai multe state membre ar putea face acest lucru, atunci uh, ar fi mai bine. Va trebui să ne gândim la feluri în care să încurajăm statele membre să își îmbunătățească raportarea. În ceea ce privește acum Uniunea Vamală, eu cred că este foarte important să facem o evaluare a Uniunii Vamale mai întâi. Și această activitate este în continuare în curs de desfășurare așa numită uh, stare a Uniunii Vamale, această comunicare, a fost făcută de către comisie și uh, în această evaluare încercăm să facem mai multe afirmații. Acest document se va termina până la sfârșitul anului acesta și în evaluarea de care vă vorbeam, intenția noastră este să ne uităm uh, la întreaga situație pe piața Uniunii Vamale și sperăm să putem uh, să producem și recomandări despre cum să procedăm mai departe în cadrul Uniunii Vamale. Nu vreau acum să um, spun în, înainte ceea ce vom face în această propunere, pentru că serviciile noastre tocmai lucrează la evaluarea situației. În ceea ce privește starea Uniunii și declarația făcută de președintele Barroso, poate că ar fi prea curajos să citez acel paragraf uh, din discursul său la, cu ocazia stării Uniunii. Dar aș vrea să spun că de când raportul său a devenit uh, parte a dezbaterii uh, în Colegiul Comisarilor și de când uh, s-a văzut că această dezbatere este actuală, va avea loc chiar o dezbatere miercuri uh, la noi în comisie, este evident că auditul este un element foarte important care ar trebui să se discute și la nivel politic. Și vom vedea apoi care va fi hotărârea luată de președintele Comisiei la următoarea, următoarea discuție despre starea Uniunii. Cred că am acoperit deja o mare parte din subiecte. În legătură cu întrebarea legată de întoarcerea la regulile de bază. Cred că avem uh, o ocazie foarte bună acum, pentru că negocierile pe marginea următorului cadru financiar multianual sunt în curs și regulile care se propun pentru mai multe programe ar putea fi evaluate de asemenea ținând cont de experiența pe care o avem uh, până acum deja de mai mulți ani. Comisia consideră deci că am învățat foarte multe din experiențele de până acum și că aceste reguli noi pe care le-am propus se referă de fapt la aproape toate problemele care au fost identificate în cadrul procedurii de descărcare, în cadrul uh, auditului oferit de către Curtea de Conturi. Dar oricum dezbaterile de aici și dezbaterile pe care le-am purtat cu Consiliul ar putea oferi un input uh, suplimentar la această discuție. Avem obiective comune și pentru următorul cadru financiar multianual, regulile sunt uh, simple, eficiente și poate va fi posibil să prevenim uh, erorile uh, făcute și frauda cu care ne am confruntat. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mai avem pe doamna Ines Ayala Sender și după aceea Jens Geier. Ines, te rog señor presidente. le agradezco mucho al comisario emeta y, desde luego, comparto todo lo que ha dicho tanto el presidente. Mulțumesc, uh, îi mulțumesc domnului comisar și Șemeta și susțin tot ce a spus președintele și tot ce a spus și domnul Mulder. Acum, înapoi în ceea ce privește descărcarea Consiliului. Știți că ne aflăm în legătură cu acest subiect într-un impas. În ciuda intențiilor foarte bune ale președinției daneze, nu am făcut niciun progres până acum. Bineînțeles că avem un aviz pe care l-am discutat deja, dar până acum eu pot să vă spun că nu sunt de acord până acum cu ceea ce am făcut. Din ce în ce mai mult însă auzim că soluția Um, și așa spune și Consiliul, Consiliul că soluția așadar se învârte în jurul responsabilității pe care trebuie să o preia Comisia, Comisia trebuie să preia din nou responsabilitatea și uh, pentru faptul ca informațiile să fie colectate centralizat. Comisia este responsabilă cu descărcarea și cu rezumatele anuale. Deci, Parlamentul, la cererea eh, Comisiei, trebuie să cerând comisiei trebuie să primească toate informațiile pe care le cere, pentru că noi suntem, inform- noi suntem instituția care trebuie contactată în acest sens. Deci, domnule Semeta, cum putem să obținem acest lucru? Dumneavoastră ne-ați vorbit de un rezumat eh, anual, dar cum putem atinge aceste obiective în legătură cu Consiliul? Iar în ceea ce privește uh, Uh, regulamentul financiar, avem aceste două dosare care știm că sunt foarte îndeaproape legate. Cum putem uh, ca Consiliul să facă progrese, să obținem ca Consiliul să facă progrese la descărcare? Trebuie să facem rost de un instrument care să ne permită ca și Consiliul să-și poate gestiona bine uh, și bugetul său. Dumneavoastră, ne-ați mai vorbit și de fondurile proprii, de resursele proprii. Cum putem să gestionăm aceste schimbări, cadrul financiar multianual și așa mai departe? Aș vrea să ne referim mai ales pe problema perspectivei financiare. În momentul de față pregătim perspectiva financiară, Comisia a făcut o primă propunere dar atâta timp cât nu avem dosarul, atâta timp cât nu a început în 14 și dumneavoastră ca și comisar responsabil pentru control, um, sunteți în continuare responsabili de acest subiect, puteți să ne spuneți care sunt instrumentele pe care doriți să le folosiți în calul, cazul unor evoluții sau în cazul unor nefolosirea fondurilor uh, disponibile la buget. Există o cofinanțare pe care câteodată statele membre nu o folosesc. Ce se întâmplă deci pentru 2014-2020? Cum putem să corectăm toate aceste probleme pe care le avem și să le excludem pe viitor? Pentru că acestea apar tot timpul ca nereguli în buget. Poate că am putea exante deja să rezolvăm această problemă prin câteva măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iala Sender. Iar acum are cuvântul domnul Gaier. Da, îmi cer scuze în primul rând uh, la început, pentru că la 17.30 va trebui să plec din comisie din cauza că avem uh, biroul uh, Bundestagului în Parlamentul European în vizită și vreau să particip la reuniunea cu reprezentanții Bundestagului. Aș vrea să împiedicăm situația care se întâmplă de multe ori în Parlamentul European, că se pun întrebări și la răspuns deputații nu mai sunt aici. De aceea vor, formulez foarte scurt, pentru că Ines a vorbit foarte mult înaintea mea. Cred că avem o șansă evidentă la controlul finanțelor publice ale Uniunii Europene să facem totuși progrese de data aceasta dacă știm să facem o combinație inteligentă cu discuțiile despre cadrul financiar uh, multianual. În momentul de față avem o discuție în care ni se spune că avem nevoie de mai multe ajutor, mai mult ajutor de la bugetul european. Aceasta este poziția contribuabililor neți, adică și a Germaniei, din care vin eu. Uh, dacă se poate cât mai puțin, dar în niciun caz mai mult despre aceasta este vorba. Și cred că într-o astfel de discuție, cred că și Comisia Europeană și Parlamentul ar putea împreună să facă progrese dacă se poartă această discuție despre resursele proprii foarte activ. Dacă discutăm despre sarcinile statelor membre la supravegherea fraudei în domeniul TVA-ului sau dacă discutăm despre sarcinile statelor membre la un control eficient al vămilor, atunci atingem două obiective. În primul rând, un control eficient, efectiv, al fondurilor proprii ale Uniunii și, pe de altă parte, trebuie să generăm mai multe fonduri uh, proprii, mai multe resurse proprii din, uh, de la bugetul Uniunii. Ar fi bine, poate, ca și Comisia să ne poată spune eventual în ce măsură aceste resurse proprii pot fi extinse, adică cât am câștiga printr-un control mai bun și noi putem să argumentăm față de statele membre că dacă controlul se face eficient, suntem în măsură să generăm mai multe fonduri proprii, deci aceasta ar însemna că trebuie contribuțiile să fie mai mici din partea bugetelor naționale și acesta este mantraul uh, unor politicieni la nivel național. Cred că ar fi inteligent, deci, să încercăm să abordăm discuția din această perspectivă, folosind argumentul eficienței pentru a proteja controlul uh, finanțelor publice. Eu, din experiența pe care ne-ați uh, expus-o dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc, am înțeles că aceasta este și dorința dumneavoastră și m-aș bucura dacă am putea lucra împreună Parlamentul și cu dumneavoastră la acest subiect, pentru ca subiectul acesta să uh, devină actual în următoarele luni și atunci când vorbim despre fondurile și rezervele uh, pe termen mediu. Statele membre au o pârghie pe care o pot folosi și pot să îmbunătățească și să sporească bugetul Uniunii Europene și resursele proprii fără să trebuiască să contribuie mai mult la buget. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru că au participat atât de activ. Doamna Gresle mai dorește să ia cuvântul pe scurt. Îmi cer scuze că n-am putut participa la această uh, reuniune, dar biroul CSU-CDU se află în Parlamentul European acum, din Bundestag, și de aceea nu puteam, n-am putut participa până acum, am fost la această reuniune. Cred că um, ar trebui ca această comisie ar, să se concentreze uh, pe aceste priorități și pe comisarul croat ar trebui să l intereseze același lucru. Dumneavoastră, domnule Șemeta, aveți și impozitele și descărcarea în portofoliul dumneavoastră. Toată lumea bănuiește că dosarul portofoliul dumneavoastră va fi împărțit uh, în două. Dacă însă cineva ar veni, uh, i-ar veni ideea ca descărcarea uh, să fie acordată altui comisar. Eu personal consider că aceasta n-ar fi un idee, o idee atât de bună și a, uh, cred că ar fi uh, câteva probleme în comunicarea noastră cu Comisia în acest sens. Mulțumesc foarte mult uh, pentru participare la discuție și acum uh, domnul Șemeta are cuvântul pentru ca să răspundă la aceste trei întrebări. Vă rog. Well, so I, uh, probably I will try to... O să încerc să rezum răspunsul la mai multe întrebări referitoare la resursele proprii. În primul rând, trebuie să spun faptul că Comisia continuă să ă, promoveze ă, taxa pe tranzacțiile financiare și propriile resurse, dezbaterile din Consiliul ă, ECOFIN pe marginea taxei pe tranzacțiile financiare va avea loc pe 22 iunie. Vom vedea care vor fi următorii pași. În momentul de față, statele membre încearcă să ajungă la un compromis, însă nu uh, l-am realizat încă. Acesta este stadiul în care s-a ajuns cu uh, taxa pe tranzacțiile financiare. În ceea ce privește TVA-ul pe propriile resurse, situația este mai ușoară. Sunt multe state membre care susțin uh, ideile prezentate de către Comisie, dar uh, știți foarte bine că atunci când e vorba de resursele proprii e nevoie de unanimitate și ratificare de către statele membre. Nu este așadar un proces ușor însă continuăm să promovăm acest lucru și cred că resursele proprii pot să reflecteze prevederile tratatului care spun că bugetul Uniunii Europene trebuie să fie finanțat din resursele uh, proprii. Până acum avem 65 uh, la sută uh, finanțări uh, din propriile contribuții ale statelor membre uh, de la bugetul produsului național brut. Aceste produse sunt priorități pe agenda mea anul acesta pregătim un uh, raport uh, pentru Consiliul European din iunie cu măsuri de combatere a fraudei, inclusiv uh, fraudă legată de TVA și într-o oarecare măsură fraude legate de chestiuni vamale, contrabandă, un subiect uh, foarte serios. Intenționăm să prezentăm o serie de idei de abordare a acestui subiect și mai târziu, anul acesta, vom uh, veni cu o comunicare care va prezenta o listă cuprinzătoare de instrumente care vor permite uh, să combatem uh, mai bine frauda fiscală și evaziunea fiscală. Aceste subiecte figurează așadar pe agenda de lucru a Comisiei și uh, aici am vorbit uh, mai mult de responsabilitățile mele în calitate de comisar pe chestiuni fiscale, însă sunt și chestiuni legate de sec partea, secțiunea de venituri a bugetului european. În ceea ce privește descărcarea Consiliului, am prezentat oficial poziția Comisiei în ceea ce privește descărcarea de gestiune a Consiliului. Am prezentat această poziție și uh, înscris. Am avut discuții foarte fructuoase cu dumneavoastră în legătură cu modul în care am putea să progresăm pe această chestiune. Desigur, cred că soluția cea mai bună ar fi ca ambele brațe ale autorității bugetare să ajungă la un compromis pe această temă sensibilă. Sigur, Uh, tratatul spune foarte clar care este rolul Parlamentului și faptul că um, Parlamentul este autoritatea care acordă uh, descărcarea. Așadar, în acest stadiu, chiar dacă Comisia este o instituție care în mod uh, normal este solicitată să da consiliere, dar nu se poate uh, da um, o consiliere mai mare decât cea pe care am dat-o până în prezent. Cred că domnul Gaie are dreptate. Dacă putem să colectăm uh, mai bine veniturile, aceasta ar reduce contribuțiile PNB uh, ale statelor membre și asta ar fi un stimulent pentru statele membre să își intensifice activitatea de combatere a evaziunii fiscale. Aș vrea să menționez de asemenea și faptul că uh, am dori să utilizăm instrumentele existente, deci potrivit legislației comunitare trebuie să elaborăm rapoarte în legătură cu uh, situația colectării TVA-ului în statele membre. Și în următorul raport, intenția noastră este să facem o etalonare a statelor membre pentru a demonstra eficiența cu care colectează TVA-ul. Acest lucru ar putea să uh, faciliteze uh, activitatea lor de combatere a uh, fraudei legate de TVA. Este clar că decalajele în domeniul colectării TVA-ului sunt mari și există loc de mai bine în îmbunătățirea colectării TVA-ului. Apoi, problema comisarului croat. Aș vrea să mă abțin de la comentarii pentru că este responsabilitatea președintelui comisiei de a acorda funcții noilor comisari numiți, așa încât uh, nu aș dori să fac uh, propuneri concrete președintelui. De fapt, președintele este cel care hotărăște cum va proceda într-o astfel de chestiune. Pe scurt, acestea sunt răspunsurile pe care am dorit să le dau la această intervenție. Dacă sunt și alte întrebări, sunt dispus să le răspund. Președintele, domnule comisar, în numele întregii comisii vă mulțumesc că ați răspuns la întrebările noastre. Am apreciat faptul că există o colaborare foarte bună și nu pot decât să repet ceea ce a spus Ian Mulder. E foarte bine că ați Uh, luat rezumatele anuale, ați făcut din ele un subiect și le-ați uh, prezentat astăzi. Este inacceptabil faptul că a durat șase ani, dar totuși e bine că ați reușit să realizați acest lucru. Așadar, nu pot decât să evidențiez ceea ce a spus doamna Gresle. Să spun că poate veți uh, transmite colegiului comisarului faptul că președintele Barosul și colegiul comisarului, comisarilor este sfătuit să țină cont de mm, avizul uh, comisiei uh, noastre și poate veți ține cont și de părerea noastră în legătură cu cine ar trebui să fie ales uh, drept comisar responsabil cu descărcarea de gestiune. Vă mulțumesc pentru că ați purtat această discuție cu noi, că ați răspuns la întrebările noastre. Sunteți unul dintre comisarii care uh, poartă un schimb de idei constant uh, cu uh, comisia noastră. Vă mulțumesc, domnule comisar. Uh, thank you. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war... Dragi colegi, am uh, discutat un uh, subiect interesant, de am depășit uh, timpul alocat, dar nu în ultimul rând. Pe ordinea de zi avem raportul lui Tamas Deutsch, cu privire la capacitatea ă, de gestionare a finanțării post-aderare. Și la acest punct dați-mi voie să îl sănut pe domnul Fasacas de la Curtea de Conturi. Întâi o să dau cuvântul raportorului domnului Tamas Doici, dacă, Doici, dacă dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. Doresc să îl salut pe domnul Fasecaș, reprezentantul Curții de Conturi. Proiectul nostru de raport include uh, raportul special 14 din 2011 al Curții de uh, Conturi. Acest uh, raport raport se intitulează Ameliorat asistența din partea Uniunii Europene, capacitatea Croației de a gestiona finanțarea în perioada de post-aderare. E bine, ca o parte introductivă, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să spun că vorbim de un sistem foarte bine reglementat aderarea unei țări pe tot parcursul procesul, pe tot parcursul procesului de negociere. Este un proces foarte bine reglementat, din, începând cu depunerea uh, cererii de a deveni membru până la faza în care statul respectiv devine efectiv membru. Reprezint uh, o țară care a parcurs uh, acest proces cu 10 ani în urmă și știu din experiență că există două lucruri pe care probabil trebuie să le evităm. Dacă statele membre poartă negocieri în diferite etape, asta nu înseamnă că uh, vom folosi uh, alte uh, măsuri pentru a cuantifica performanța unei țări. A existat din totdeauna o regulă de evalua performanța și maturitatea unui potențial stat membru, dar, desigur, condițiile Uh, de a deveni membru sunt uh, foarte bine uh, elaborate și reglementate. Este o procedură pe care trebuie să o urmăm și acest lucru trebuie spus, chiar dacă tratatul de aderare a fost semnat în decembrie anul trecut. Suntem uh, o comisie de examen, dacă vreți să-i spunem așa, <clears throat> și această comisie va evalua, va evalua pe noul uh, membru al clubului după acceptarea cererii de a deveni membru. Dar nu putem aplica un alt sistem de măsură decât uh, cel care a fost aplicat anterior uh, la valurile anterioare de aderare. Respectarea regulilor nu este numai în interesul statului membru în cauză, ci este și în uh, interesul Uniunii Europene. Atunci când uh, Uh, în 2004 noi, 10 noi state au aderat. Acest lucru a dus la consolidarea Uniunii Europene în ansamblul său nu a fost un proces benefic numai celor 10 state membre. Același lucru este valabil și pentru Croația astăzi. Să vorbesc acum, o să mă refer acum despre recomandările concrete făcute în uh, cadrul raportului. Negocierile de aderare cu Croația au fost încheiate în ultima zi a președinției maghiare, ungare și, așa cum am spus, în decembrie anul trecut, Uniunea Europeană a semnat uh, tratatul de aderare cu Croația. Și în mai puțin de 13 luni, Croația va deveni un stat membru cu puteri de pline al, Uni al Uniunii Europene. Croația a beneficiat de mai multe tipuri de asistență financiară uh, din partea Uniunii Europene din 2001 și motivul pentru care am acordat această asistență Croației a fost de a pregăti țara în vederea aderării și pentru a ne asigura că această asistență uh, este utilizată cât mai uh, eficient. Uh, Curtea de conturi a investigat acest lucru într-un raport special și pe parcursul întregului proces de negociere de aderare, Comisia, la rândul său, a monitorizat procesul și a elaborat recent un raport. Raport de raportul de monitorizare al Comisiei, precum și raportul special al Curții de Conturi, au ajuns la concluzia că acest proces a fost benefic Croației și în momentul de față această țară este mult mai capabilă să gestioneze finanțarea post-aderare Ambele rapoarte au punctat câteva domenii în care Croația trebuie să mai întreprindă o serie de pași. Mă refer, de pildă, la controlele uh, ex ante. Acestea vor trebui să rămână în vigoare uh, încă o perioadă în viitor. Autoritățile croate trebuie să consolideze și capacitatea de absorție a țării vor trebui să intensifice uh, combaterea corupției. În raport se spune că beneficiarii asistenței PUE și persoanele care răspund de gestionarea acestei asistențe în cadrul administrației de stat trebuie să uh, fie uh, integrate într-un proces de formare permanent. Aș dori să subliniez faptul că Croația a adoptat o serie de noi legi după semnarea tratatului de aderare și este important ca aceste noi uh, dispoziții să fie puse în aplicare pe deplin. De asemenea, autoritățile croate trebuie să instituie un sistem uh, uh, eficient de control financiar pentru a veghea la caracterul legal al finanțării comunitare. Controlul vamal, de asemenea, trebuie să fie eficientizat. Instrumentele din cadrul fondurilor structurale trebuie să fie mai bine coordonate și Croația va trebui să creeze un sistem care să fie în măsură să gestioneze plățile directe în agricultură. Aș dori să mai subliniez două aspecte pe care Croația va trebui să le aibă în vedere. Croația a înființat un nou minister pentru fondurile comunitare. Ministrul va avea Uh, funcția de uh, vicepremier. Este un mesaj foarte important. De asemenea, uh, Croația are o nouă lege privind achizițiile publice care trebuie integral aplicată. Pentru a încheia, sunt de acord cu concluziile Curții de Conturi. Croația este pe calea cea bună către aderare și va fi integral pregătită să adere. Suntem convinși că uh, Croația își va respecta și celelalte obligații rămase în discuție înainte de momentul aderării propriu-zise. După ce îl vom asculta pe reprezentantul Curții de Conturi, vă sugerez să discutăm acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Înainte să ne ascultăm uh, reprezentantul Curții de Conturi din nou la noi în uh, comisie, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că noi la Parlamentul European, la plenara de la Strasbourg, am uh, putut saluta deja observatorii din Parlamentul Croat, și uh, acum, astăzi, uh, vreau să-i salut pe colegii observatori uh, din Croația în Comisia de Control Bugetar. Este o premieră. Bine ați venit, uh, doamnelor și domnilor, doamna Marinovici, doamna Vorsan, doamna Fraci, doamna Ierșcovici și domnul Blinkovici. Uh, Sper că nu v-am uh, greșit uh, numele. Dobrdan, Dobrdoșie, bine ați venit la noi în uh, Comisia pentru Control Bugetar. Acum îi dau cuvântul domnului Fațaca și apoi la doi dintre observatorii noștri, mai întâi domnul Fațacaș de la Curtea de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să vă citesc textul Curții de Conturi, aș vrea să mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați acordat-o de a prezenta raportul aici oficial, ci și pentru faptul că putem să purtăm discuția despre Croația ca nou membru al uh, Curții de Conturi în curând. Cred că nu este o întâmplare ca membrul care s-a ocupat de acest raport uh, este maghiar și că, de asemenea, și în Curtea de Conturi, responsabilul maghiar se ocupă de Croația, pentru că vecinii noștri um, maghiari au făcut tot posibilul în ultimii 20 de ani pentru ca și Croația să intre în Uniunea Europeană, așa cum uh, este cazul acum. Și uh, Guvernul Antal a făcut uh, tot posibilul pentru ca Croația să poate să ajungă să fie membru și de asemenea să fie recunoscută ca stat. Pe timpul meu, uh, Croația a fost primită în CEFTA și uh, vreau să vă amintesc și că fostul vicepreședinte, președinte al al Parlamentului, domnul Paul Schmidt, a fost vicepreședintele Comisiei cu Croația și a făcut tot posibilul timp de 5 ani pentru ca Croația să intre mai ușor în Uniunea Europeană. În acest context, aș vrea să vă să mulțumesc încă o dată raportorului dumneavoastră pentru concluziile sale politice și pentru opțiunile și viziunile sale cât se poate de um, complexe în această problemă și mulțumesc și pentru faptul că a lucrat în deplină armonie cu Curtea de Conturi, dar acesta este aproape un aviz politic. Um, și, așa cum a spus și doamna Ivanova, domnul Curtea de Conturi nu ar trebui să fie un, un, o instituție politică. Deci, uh, așa cum ați primit și dumneavoastră acest text, vreau să vi-l citesc și eu pentru ca să vă pot prezenta partea oficială a raportului nostru. Domnule președinte, domnule raportor, stimați uh, deputați, doamnelor și domnilor, permiteți-mi mai întâi să-mi exprim recunoștința față de Comisia pentru Control Bugetar pentru că au pus pe agenda uh, sa uh, raportul special al Curții de Conturi, contului pe tema asistenței UE pentru îmbunătățirea capacității Croației la gestiunea fondurilor post aderare. Aderarea Croației este așteptată pe data de 1 iulie 2013 și Uniunea Europeană a oferit deja asistență financiară Croației din 2001 iar evaluările și impactului, impactului acestora este, destul, este evident. Um, folosind uh, așadar uh, acest raport ca bază de plecare pentru a discuta situația din Croația, uh, s-au folosit până acum evaluările făcute pentru aderarea Bulgariei și a României în 2007. În uh, acel document de care vorbesc, Curtea spunea că aceste două țări nu au capacitatea să absorbă și să gestioneze fondurile post-aderare și dezvoltările ulterioare au confirmat că aceasta este adevărat. Ținând cont de aceste experiențe, atunci când s-a elaborat raportul pe Croația, Curtea s-a concentrat pe dimensiunea de capacitate și de crearea capacităților în ceea ce privește finanțarea preaderare. Astfel, Curtea nu s-a auditat capacitatea uh, Croației de a intra în Uniunea Europeană în general și nici chestiuni de combatere a corupției. Totuși, uh, așa cum a arătat-o recent raportul de monitorizare pe tema aderării Croației și pregătirilor uh, Uh, care au fost prezentate la o conferință de presă în acest an, s-a văzut că chestiunile care țin de combaterea corupției în Croația sunt de mare interes public. Dacă deputații în această comisie consideră necesar să se discute aceste aspecte mai detaliat, Curtea ar putea considera să pregătească un raport uh, ulterior care să se refere la combaterea corupției în Croația pe viitor. Auditul curții a încercat să răspundă la întrebarea dacă asistența de preaderare Uniunea Europeană a fost eficientă în, ajutorare, în ajutarea Croației de a, se, de a gestiona fondurile UE după aderare și s-a concentrat pe două aspecte principale. Dacă Comisia a planificat asistența aceasta într-o manieră satisfăcătoare pentru ca Croația să poată gestiona fondurile UE și după aderare și apoi Uh, dacă verificarea proiectelor finanțate de către UE au adus la rezultate, bun, dus la rezultate bune în ceea ce privește îmbunătățirea capacității Croației de gestiune a acestor fonduri. Acest uh, audit a conținut și uh, analiza unor documente care se refereau la programele și implementarea asistenței UE, dar și o auditare a 16 proiecte alese aleator, finanțate din diferite instrumente, dar și întâlniri cu, personalul comisiei și, în final, interviuri cu ministrii și ministere din Croația, agenții și alte autorități locale și regionale care, se bazea, care sunt prezente în cele 20 de regiuni ale Croației. Revoluției. Există însă o contribuție evidentă la progresele Croației uh, din partea asistenței UE, dar este nevoie de progres în anumite uh, domenii cheie în continuare. Este clar că din uh, introducerea instrumentului unic, așa numitul IPA, de, odată cu introducerea acestuia care aduce mai multe domenii de asistență sub aceeași umbrelă, sarcina comisiei este, în ceea ce privește planificarea și implementarea asistenței, este mult mai ușoară. S-a prevăzut ca fondurile IPA să fie gestionate de către autoritățile croate din ce în ce mai mult, cu verificări exante de către comisie însă în anumite domenii, mai ales în ceea ce privește gestiunea fondurilor structurale și de coeziune, Comisia nu a autorizat încă Croația să implementeze asistența de preaderare fără o verificare ex ante. În general, asistența pentru um, crearea capacităților în Croația a fost foarte bine planificată de către Comisie și împreună cu autoritățile croate. Totuși, raportul acesta arată că capacitatea de um, ofertare publică mai uh, trebuie îmbunătățită. Pe de altă parte, prioritățile de creare a capacității au fost s-au concentrat pe autoritățile centrale, iar Curtea consideră că și uh, uh, autoritățile regionale și locale ar trebui considerate mai mult și au fost neglijate în ciuda unui rol foarte important pe care acesta l-au la implementarea fondurilor de post-aderare. În ceea ce privește rezultele, rezultatele obținute de către proiectele de finanțare UE, Asistența a arătat clar că există o contribuție concretă la um, o îmbunătățire a capacităților Croației de gestiune a acestor fonduri printr-o învățare la fața locului. Cu toate acestea, situația nu este perfectă și Curtea poate să ne dea mai multe exemple de proiecte în toate domeniile în care implementarea a fost în urmă față de calendar. Mai ales aceasta se datorează unor întârzieri, a unor proiecte care nu erau încă gata de implementare atunci când au fost selectate și, după cum spuneam, și din cauza unei capacități de ofertă publică foarte scăzută și uh, aceasta a pus uh, la îndoială și uh, siguranța acestor uh, fonduri și sume. Cursa, de asemenea, a considerat că există o, o tendință către pregătirea unor proiecte majore și implementarea unor uh, instrumente de post-aderare mai degrabă decât pe proiecte mici. Totuși, din cauza acestor întârzieri și probleme cu implementarea, a existat o rată de absorpție foarte mică a acestei asistențe, mai ales în mediul rural. Curtea a analizat și a făcut mai multe uh, recomandări către autoritățile din Croația, mai ales uh, în ceea ce privește domeniile în care trebuie făcute progrese. Curtea consideră că este nevoie de o prioritate mai clară pentru crearea capacității de procurement și pentru o implementare mai bună a planurilor și proiectelor de formare la locul de muncă. Iar capacitatea și crearea de capacități și mm, de capacity building, așa zis, trebuie de asemenea să fie îmbunătățit pentru ca să se poată absorbi uh, toate aceste fonduri post-aderare care sunt uh, puse la dispoziție în toate domeniile și pentru ca să se îmbunătățească și măsurile de combatere a corupției. Domnilor și domnilor, domnule raportor, domnule președinte, Plecând de la premiza că statele membre vor ratifica tratatul de aderare al Croației, Croația va deveni al 28 uh, de, va deveni al 28 la membru al Uniunii Europene în 13 luni. După cum subliniam, Curtea a constatat că progresul s-a făcut, s-au făcut progrese în ultimii ani, dar că este nevoie de îmbunătățiri suplimentare și autoritățile Comisiei și, ale, și croate trebuie să facă mai multe eforturi pentru ca aceasta să se întâmple. Între timp, trebuie să ținem cont de lecțiile pe care le-am învățat de la Comisia trebuie să țină cont de aceste lecții pentru alte asistența către alte țări candidate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fazakas, pentru acest raport. Noastră sunteți reprezentant al Curții de Conturi și uh, ceea ce ne-ați spus despre situația politică nu pot decât să subliniez ceea ce ați spus, mulțumind raportorului care a pregătit atât de bine acest subiect. În ceea ce privește ora și ordinea de zi, vreau să vă, pun, să vă spun că la ora 18 și 15 trebuie să închei ședința deci vă rog ca în dezbaterea ulterioară să formulăm foarte scurt ceea ce avem de spus. Vreau să-i rog pe colegii observatori din Parlamentul Croat să ia cuvântul. Cine dorește să ia cuvântul? Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ciuda acestui raport uh, per ansamblu pozitiv. Suntem perfect conștienți de eforturile care încă trebuie depuse, de măsurile concrete care trebuie implementate în ce privește capacitatea de absorpție a fondurilor europene în Croația. Aș vrea să insist asupra anumitor elemente cheie, care mi se par uh, importante. Mai întâi, Vreau să insist, să evidențiez ceea ce s-a spus deja în raport, și anume că în Croația există mai multe instituții care colaborează pentru gestionarea fondurilor europene. Și toate aceste instituții colaborează în cadrul ministerului nou creat uh, în decembrie 2011 pentru gestionarea fondurilor europene noul ministru este în plus și uh, viceprim-ministru, ceea ce a trimis un semn important uh, despre seriozitatea pe care uh, o are această uh, seriozitatea pe care, de care dovadă guvernul croat uh, față de capacitatea de absorbție a fondurilor europene. Și acest minister va avea sarcina de a coordona toate uh, organismele care vor veni în contact cu fondurile europene. Acesta este primul element asupra căruia doream să insist. Apoi, pentru a ajunge la o mai mare capacitate de absorpție a Croației în vederea momentului în care vom primi și finanțarea din fonduri structurale și finanțare uh, din cadrul perspectivelor financiare multianuale, s-au luat măsuri concrete, pentru că știm că acești bani ne vor permite să terminăm programul de reforme economice din Croația. Celălalt element important este nivelul regional. Croația ține cont de competența autorităților regionale și locale. Tocmai această competență a fost evaluată în mai multe rânduri și s-a demonstrat faptul că existau capacități adecvate. Croația va continua uh, să uh, depune eforturi pentru consolidarea acestor competențe și aceste capacități la nivel regional și local. Pentru că ne dorim, cum spuneam, să uh, mărim aceste capacități pe viitor. În încheiere, dați-mi voie să spun câte ceva despre achizițiile publice. Așa cum știți, probabil, în luna ianuarie a acestui an s-a a, a intrat în vigoare o nouă lege a achizițiilor publice pentru a, a mări transparența din acest domeniu. În 2011, mulțumită unui proiect cu finanțare IPA care se numea Uh, uh, consolidarea capacității de remediere a lacunelor din procedura de achiziții publice, s-au obținut rezultate concrete. S-au depus eforturi de uh, conștientizare a părților interesate în ce privește lipsurile procedurilor de achiziții publice și s-au făcut uh, uh, um, eforturi nu numai la nivel național, ci și la nivel local. Datorită acestor uh, acțiuni și a, a tuturor proiectelor care vor fi implementate pe viitor, suntem convinși că uh, în Croația totul se va desfășura din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc pentru această declarație. Doresc să dau cuvântul unui nou deputat, unui noi deputate observator din Croația. Vă mulțumesc, domnule președinte, eu am să fiu foarte succintă. Guvernul croat a arătat că dezvoltarea pe plan local și regional este o prioritate, pentru că tocmai pe plan local și regional uh, se fac cele mai uh, multe progrese. Având în vedere următoarele alegeri, cetățenii noștri vor trebui să își uh, evalueze aleșii locali și regionali și să vadă cât de bine s-au descurcat cu fondurile europene. Trebuie să mărturisesc faptul că până acum nu ne-am descurcat foarte bine în această privință. Nu am avut o bună capacitate de absorpție a fondurilor europene. Personal, uh, sunt însă convinsă că există această concurență de bun augur între autoritățile regionale. Este foarte promițător. Vă mulțumesc acum și domnul uh, Plinkovici are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mai adaug doar câteva lucruri față de ce au spus colegele mele. Cu atât mai mult cu cât sunt fostul uh, secretar de stat pentru afaceri europene. Eu cred că faptul că în anii 90 Croația nu a beneficiat de niciun fel de asistență financiară din partea Uniunii Europene este un aspect care nu trebuie pierdut din vedere atunci când se fac asemenea evaluări. Pentru că toate programele FARE, um, IPA și așa mai departe ne-au fost acordate uh, abia la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. Și uh, Croația a făcut uh, progrese uriașe în ce privește gestionarea acestor fonduri, uh, punerea la punct a proiectelor. Am învățat din mers și, în plus, uh, am fixat cadrul care va fi aplicat din momentul în care Croația va deveni stat membru cu drepturi de pline, începând cu 1 iulie. Așa cum a spus și domnul Deutsch, în moțiunea sa de rezoluție, mai există anumite elemente care trebuie uh, soluționate în următoarele luni. Vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul redactat, care este detaliat și este și pertinent pentru că uh, s-au analizat 16 proiecte și cred că este un număr reprezentativ pentru toate proiectele care au fost finanțate din fonduri europene în Croația. De partea pozitivă a evoluării ar trebui să nu uităm și faptul că Croația a cerut Comisiei să beneficieze de o derogare Uh, pentru că uh, a dat dovadă că a avut o gestionare sănătoasă și o punere în aplicare eficientă pentru proiectele care au fost finanțate din fonduri europene. Croația își dorește să aibă proiecte mature astfel încât capacitatea sa de absorpție pentru fondurile structurale și de coeziune să își atingă potențialul maxim imediat ce Croația va deveni eh, cel de-al 28-lea stat membru. Și așa cum a spus și colega mea Taina Herbert, acum eh, și la nivel instituțional s-au făcut modificări pentru că avem o singură autoritate de gestiune odată cu crearea noului eh, minister și sper că în următoarele 13 luni, uh, uh, sau sper să avem nevoie de mai puțin timp chiar, vom depune toate eforturile necesare ca să ne atingem obiectivul pe care ni l-am fixat. Președintele, vă mulțumesc. Vreau să subliniez faptul că Este uh, foarte bine că a existat această procedură în acest stadiu din procesul de aderare al Croației la Uniunea Europeană. Vreau să spun că eu însumi am avut ocazia să am un schimb de opinii cu domnul Buzici, ministrul de externe, și sunt dispus să mai port un asemenea dialog pe măsură ce ne apropiem de data intrării efective a Croației în Uniunea Europeană. Comision, eh, Aș vrea să mai dau cuvântul acum Comisiei pentru ca să-și dea și ea părerea. Aș vrea să-l salut pe domnul Dirk Lange, care este de la DG Enlargement și este Head of Unit, șef de unitate. Aveți cuvântul, vă rog, domnule Lange. Very, very short eh, on this, eh, just to... Vă mulțumesc. Am să fiu foarte succint. Vreau să spun că noi salutăm uh, evaluarea Curții de Conturi. Uh, vom continua să ajutăm uh, Croația pentru ca aceasta să poată să pună în aplicare recomandările curții. Doar o scurtă actualizare a anumitor aspecte care au fost menționate în discuție în ce privește programul de dezvoltare rurală. Acesta deja a fost amendat pentru a se ține cont de rezultatele auditului curții. În ce privește legislația, așa cum s-a spus foarte bine, noua legislație a intrat în vigoare la începutul acestui an și acum uh, uh examinăm stadiul de uh, punere în aplicare a acestei noi legislații. În ce privește mat- maturizarea proiectelor, așa cum a spus uh, uh, domnul ministru, tocmai aceasta este și intenția noastră acum, să avem un număr de uh, proiecte bine puse la punct, care apoi să beneficieze de finanțare din fondurile structurale. Și întreaga a, a, procedură a fost demarată în luna martie a acestui an. Și există mai multe componente a finanțării pentru preaderare care pot să fie folosite în continuare pentru consolidarea capacității de absorpție. Cred că s-a vorbit uh, aici de faptul că uh, se va uh, oferi în continuare finanțare pentru programele de luptă împotriva corupției și aceste proiecte, de fapt, reprezintă o prioritate pentru finanțarea din cadrul IPA. Acum, în ce privește această derogare pentru controlul ex ante, pentru că știți că ea trebuie să aibă loc uh, pentru componentele 3 și 4 cel mai târziu în luna care precede aderarea, probabil că această derogare va fi acordată până la sfârșitul anului și atunci Uh, controlul ex ante va fi efectuat în jur de șase luni înainte de uh, intrarea uh, Croației în Uniunea Europeană. De mai multe ori, raportul nostru de monetarizare a fost uh, menționat uh, și care de fapt arăta că Croația se află pe drumul ce bun în ce privește folosirea fondurilor post-aderare. Următorul raport de monitorizare va uh, fi publicat în octombrie uh, și uh, va constitui un ghid pentru a ajuta Croația în această ultimă etapă pe care o mare de parcurs înainte de aderare. Mulțumesc pentru această completare și în final îi dau cuvântul raportorului. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vorbesc foarte pe scurt, pentru că este târziu și vreau să reacționez doar la câteva din lucrurile care s-au spus. Sunt foarte bucuros că avem observatorii croați printre noi, pentru că ei sunt aici pentru a discuta despre aceste probleme în spiritul democrației și participarea lor face ca acest proces să fie și mai democratic. Prezența lor este binevenită la această discuție. Parlamentul European nu va decide asupra chestiunilor croate fără ca ei să fie prezenți și fără participarea lor autoritățile croate vor avea nevoie de eforturi suplimentare în următoarele 13 luni. Vor trebui să facă aceste eforturi și mă bucur să aud uh, ceea ce ne-a spus Comisia, și anume că condițiile pentru aderare au fost foarte stricte până acum și vor fi în continuare la fel de stricte. Dar autoritățile croate au dat uh, dovadă de capacități destule pentru a putea face față la aceste condiții. Să nu uităm că există state membre în uh, cadrul acestei Uniuni Europene care, deși au putut participa la diferite programe și finanțări, în ceea ce privește implementarea proiectelor lor și uh, felul în care au fost ele implementate, lasă de dorit. Și aceasta, având în vedere mai ales uh, comparația cu Croația, mi se pare că este o remarcă justificată. Așadar, uh, până în 2014-2015 va trebui să facă progrese autoritățile croate, atunci însă la acel moment vor trebui va, uh, vom trage concluzia dacă um, eforturile Croației și procentul de absorpție a fondurilor uh, este satisfăcător, dar și dacă calitatea proiectelor uh, acestora ar fi la fel de, sunt la fel de bune ca media europeană. Avem uh, motive să considerăm că după raportul făcut de Curtea de Conturi, uh, lucrurile vor fi așa. Permiteți-mi să repet ceea ce am spus uh, la prima mea intervenție. Consider că Uniunea Europeană va fi mai puternică după ce aderă și Croația. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorului Tavaș Deutsch pentru ceea ce ne-a spus acum în final. Susțin absolut uh, și eu același lucru. Mi se pare foarte bine, foarte democratic faptul că observatorii croați sunt prezenți aici am ajuns însă la sfârșitul punctului acesta de pe ordinea de zi, termenul de amendamente 8 iunie ora 12, așa cum am spus-o și în scris. Mulțumesc foarte mult și reprezentanților Curții de Conturi, domnului Vazacaș, raport, uh, cu reprezentanților Comisiei, domnul Dangen și la toți cei care au permis această reuniune și secretariatului de, uh, pentru traduceri. Și am ajuns la finalul reuniunii, nu fără să vă spun când are loc următoarea reuniune pe care o puteți citi deja în